protecția mediului. Mulțumesc, domnule comisar. Au fost niște discuții foarte interesante. Acum uh, le-am încheiat și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este o întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru comisie cu privire la anuarele profesionale înșelătoare. O să începem cu intervenția autorului întrebării, domnul Pusutil, care are cuvântul două minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule comisar, acum doi ani și jumătate am prezentat în acest uh, plen un raport privind um, uh, anuarele profesionale înșelătoare și mesajul transmis de, de Parlament a fost foarte clar. Există o problemă gravă legată de practicile frauduloase ale acestor anuare profesionale înșelătoare. Zeci de mii de um, IMM-uri uh, și mici afaceri și chiar și organizații caritabile cad victime ale acestor practici frauduloase. Avem nevoie de o abordare uh, concertată pentru a stopa odată pentru totdeauna aceste practici înșelătoare. După doi ani și jumătate ne regăsim în același for și discutăm același subiect. Pentru că nu a avut loc nicio evoluție pozitivă în combaterea acestui proces uh, și mm, acest lucru nu este acceptabil. Să vă reamintesc despre ce este vorba. Ei bine, aceste anuare profesionale înșelătoare transmit formulare care par a fi o simplă cerere de actualizare a datelor uh, personale sau profesionale ale uh, micilor întreprinderi iar în schimb aceste mici întreprinderi sunt incluse în mod gratuit în aceste anuare profesionale. La prima vedere nu e vorba de niciun fel de costuri care ar decurge din acest proces. Însă, după ce completează și trimit formularul, victimele primesc o scrisoare care, prin care li se cer uh, o uh, mie de euro uh, pe care trebuie să-i plătească în consecutiv timp de trei ani. Această tactică este una complet ilegală și conduce la un proces de hărțuire, telefoane neîncetate, victimele sunt căutate pentru a-și achita aceste datorii. Trebuie să Înțelegem că aceste tactici ilegale au loc chiar sub nasul autorităților din statele membre care sunt conștiente de aceste practici și nu fac nimic pentru a le uh, stopa. De exemplu, European City Guide, Construct Data, EU Business Services, World Business Directory, Expo Guide, uh, DAD sunt astfel de editori de anuare profesionale care își continuă activitatea. Doamnă președinte, trebuie să ne asigurăm că toată lumea înțelege că astfel de practici înșelătoare nu sunt conforme cu legislația europeană și că trebuie făcute toate eforturile pentru ca ele să fie stopate. Mulțumesc foarte mult, domnule Busutil. Coautoarea, doamna Corhola, are două minute și jumătate. Doamnă președinte, stimați deputați, plângerile privind anuarele profesionale înșelătoare sunt atât de numeroase încât se vede clar ce problemă reprezintă acest lucru pentru IMM-uri. E vorba de pagube financiare și de hărțuire la adresa acestor mici întreprinderi. Din 2003 până în 2008 s-au depus aproape 14.000 de plângeri și s-au făcut anchete în acest sens și încă se primesc plângeri de la noi victime. E vorba de uh, activități de urmărire care subminează buna funcționare a pieței interne. Practicile acestea înșelătoare sunt ilegale conform directivei privind publicitatea înșelătoare și comparativă și directiva privind practicile concurențiale neloiale. Însă nu există suficiente căi de atac. Autoritatea responsabilă a discutat cu autoritățile din Olanda, atrăg, atrăgându-le atenția asupra practicilor um, firmelor care publică astfel de anuare și au sediul în țările de jos. S-a arătat că pe statele membre le interesează ce se întâmplă pe propriul lor teritoriu. Eu cred că, dată fiind natura transfrontalieră a problemei, este necesară o mai mare colaborare între statele membre cu privire la implementare pentru a pune capăt acestor practici frauduloase. Comisia ar trebui să aibă un rol mai, mai activ, lucrând la o implementare transfrontalieră prin utilizarea de rețele de nivel european pentru a facilita cooperarea între statele membre. Ar trebui să se pună accentul pe sancțiuni uh, eficiente pentru astfel de practici în toate statele membre și aceste firme de, anuar, de publicare de anuare profesionale înșelătoare să fie scoase din afaceri și vinovații să fie pedepsiți. Treb ar trebui să se, uh, re, să se introducă și o directivă privind practicile comerciale care să conțină prevederi în legătură cu toată activitatea firmelor. Astfel, practicile comerciale B2B Uh, practicile frauduloase, bineînțeles, ar fi acoperite și uh, conduse după aceleași reguli ca cele uh, ce guvernează relația între întreprinderi și consumatori. Este important să ajutăm întreprinderile să combată această înșelăciune printr-o sporire a conștientizării și prin ameliorarea căilor de atac. Aș vrea să întreb pe reprezentanții Comisiei care sunt obstacolele ce stau în calea implicării autorităților statale în cooperarea transfrontalieră și ce măsuri intenționează Comisia să aplice în acest caz? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Oettinger are cuvântul din partea Comisiei. Frau Präsidentin, meine Damen und Doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, Comisia împărtășește preocupările și analiza critică făcută de Parlamentul European pe acest subiect. Într-adevăr, există practici care prezintă mari probleme în ceea ce privește o serie de anuare profesionale. Ați efectuat un studiu, un sondaj acum trei ani și în urma acestui studiu, credem că a fost evidențiat doar vârful icebergului. Numărul, numărul persoanelor afectate de aceste practici s-ar putea să fie mult mai mare decât ceea ce se știe în prezent. Doamna Reding încearcă să obțină date suplimentare pentru a putea estima adevărata dimensiunea problemei. Vreau să subliniez că aceste practici iau în continuare, iau în considerare directiva 114 din 2006 care interzic utilizarea de practici înșelătoare. Însă aceste practici înșelătoare sunt aplicate la nivel uh, transfrontalier și uneori este, sunt foarte dificil de urmărite în instanță. Doamna Redding, dorește să publice o comunicare până la finele acestui an cu privire la aplicarea directivei referitoare la publicitatea înșelătoare și cu privire la noi căi de acțiune, mai ales în ceea ce privește o reevaluare a situației. Este clar că Conținutul directivei trebuie să fie îmbunătățit, mai ales având în vedere concluziile studiilor care au fost efectuate cu privire la aceste practici înșelătoare. Trebuie să încercăm să vedem dacă este posibil să se îmbunătățească căile de atac pentru a lua în considerare și acest context transfrontalier. De asemenea, opinia publică trebuie să fie informată cu privire la aceste practici înșelătoare ale anuarelor profesionale, deci sunt multe de făcut. Directiva din 2006 a fost transpusă în legislația tuturor statelor membre, însă, având în vedere uh, comunicarea Comisiei, care va fi făcută până la finele anului, Comisia a solicitat statelor membre să prezinte un raport pe această situație. La finele lunii mai a fost organizată o conferință cu autoritățile statelor membre la care au participat și grupurile de interes și experți în domeniu. Accentul în cadrul acestei conferințe a fost pus pe aceste practici înșelătoare ale firmelor și editorilor de anuare profesionale. Trebuie să existe o mai bună cooperare între statele membre și Sigur, trebuie să așteptăm și comunicarea doamnei Reding, care va fi făcută până la finele anului. Însă, având în vedere că ne confruntăm cu o situație urgentă, ne dorim ca lucrurile să evolueze cât mai repede posibil și în acest proces trebuie să implicăm toți factorii interesați. Vom examina toate datele disponibile din toate părțile, după care Comisia intenționează să adopte noi măsuri care să permită evitarea utilizării de practici înșelătoare transfrontaliere și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi, acum am ajuns la oratorii în numele grupurilor politice, suntem deja în întârziere. față de ordinea de zi, așa că vă rog să vă respectați timpul alocat, dacă nu va trebui să vă întrerup, fiindcă urmează și voturi și este și ziua în care ne întoarcem la casele noastre. Domnul Papa Nicolau, un minut jumate din partea PP. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, domnule comisar, nu putem decât să fim de acord cu ceea ce ați spus. Aș fi vrut să vă descriu problemele cu care se confruntă un concetățean grec care a suferit din cauza acestei uh, publicități uh, înșelătoare. Așadar, a primit un document trimis de una din aceste societăți, unul din acești editori de anuare profesionale înșelătoare și uh, se scrie acolo că actualizarea datelor este gratuită. Deci se scrie clar concetățeanul meu uh, completează formularul, completează rubricile și îl trimite. Și foarte, scris foarte mic jos, undeva, se spune că totuși ar trebui să plătească 1000 de euro pe an. Apoi, un așa numit reprezentant juridic al societății îi scrie 3569,38 uh, de euro. E o sumă mai mare care include și dobânzile și care include și asistența juridică pentru această societate. Domnule comisar, da, există un cadru juridic, dar nu știm în ce măsură este pus în aplicare sau este transpus în mod suficient de către statele membre. Eu cred că uh, trebuie să atacăm această problemă cât mai rapid posibil, trebuie să fim alături de cetățenii noștri, să-i ajutăm să-și rezolve problemele, pentru că ei trebuie să înțeleagă că nu suntem undeva departe și ne ocupăm numai de niște chestiuni europene. Suntem alături de ei zi de zi și trebuie să-i ajutăm să rezolve cât mai rapid de această problemă. Mulțumesc. Uh, doamna Flesicova, un minut. Mulțumesc. Doamnă președinte, domnule comisar, trebuie să înțelegem că toate aceste întreprinderi care editează anuare nu sunt doar uh, înșelătoare, ci sunt frauduloase. Ele uh, mint și încearcă să atragă întreprinderi și chiar și persoane numai ca să se îmbogățească. Deci e vorba de fraudă, este ilegal. Trebuie să fie clar că aceste practici ale întreprinderilor uh, care desfășoară acțiuni înșelătoare sunt ilegale în baza directivei privind publicitatea înșelătoare și comparativă. Nu este nevoie de nouă legislație, trebuie doar să ne concentrăm pe implementarea legislației existente. Problema este că e vorba de o chestiune transfrontalieră și uh, întreprinderile individuale sau organizațiile de voluntari nu pot să se apere. Costă foarte mult și e foarte complicat. Dragă domnule comisar, ar uh, putea oare să aibă loc o campanie care să informeze pe toată lumea cu privire la aceste practici? Mulțumesc, doamna Harkin, un minut. Thank you, uh, madam. Mulțumesc. Două minute jumătate ați spus? Domnule comisar, în ultimii ani m-am întâlnit cu mulți cetățeni irlandezi care au fost victime acestor anuare profesionale înșelătoare. De exemplu, am întâlnit reprezentantul unei școli care a trebuit să plătească 2000 de euro din buzunarul său, fiindcă școala nu a putut să facă acest lucru și a simțit că um, a făcut asta din prostia proprie. S-a gândit, e o greșeală pe care am făcut-o eu fără să mă gândesc, neînțelegând că de fapt mulți oameni sunt înșelați. Apoi, o doamnă în vârstă vârstă care avea un uh, soț șofer a primit un formular cu greșeli, s-a gândit că corectează acele greșeli, îl trimite înapoi și sigur, timp de 2 ani după aceea a continuat să primit aceste scrisori de amenințare și a fost absolut terorizată de aceste scrisori. Se temea să le mai deschidă când le primea în poștă. Și n-am putut să-i spun nu, plăti, nu plătiți banii. Tot ce am putut să-i spun a fost dacă aș fi în locul dumneavoastră, eu nu aș plăti. Asta a fost cel mai bun sfat pe care l-am putut da. Există multe alte exemple și știu că le-ați auzit și dumneavoastră. Adevărul este că cetățenii se așteaptă să fie protejați de legislația europeană și nu pot înțelege că legislația europeană nu îi protejează în aceste cazuri. Există un caracter ambigu aici. După cum am spus, eu cred că cetățenii sunt protejați, le spun asta, dar nu pot garanta. Din câte înțeleg eu, una dintre aceste firme a fost condamnată în Spania și tot ce a făcut a fost să se mute într-o altă regiune și să-și continue activitatea. În ceea ce privește cetățenii, aceștia nu sunt siguri cum funcționează sistemele juridice în alte țări. Poate că um, se tem că sau știu că vor fi protejați în statul lor, dar nu știu ce se întâmplă în alte state membre. Aceste companii se pot muta chiar în afara Uniunii Europene și și aici există probleme. Deci mă bucur să aud că și Comisia este de acord cu noi și că insistați pe cooperarea între statele membre pentru abordare transfrontalieră și că încercați să informați cetățenii și companiile. Ați spus, domnule comisar, că e o chestiune urgentă, dar de mult e urgentă. Cetățeni din multe regiuni ale Europei uh, sunt afectați de aceste lucruri și nu înțeleg de ce nu sunt protejați împotriva companiilor frauduloase. Și aș vrea să vă rugăm, domnule comisar, să înțelegeți că atunci când spunem urgent, spunem acum. Mulțumesc, doamna Harkin. Acum are cuvântul din partea conservatorilor și reformiștilor, domnul Stevenson, un minut. Mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Harkin. În circumscripția mea, în Scoția, uh, persoanele în vârstă care au uh, pensiuni uh, sau care au uh, um, case de vacanță sunt cele mai frecvente victime ale acestor practici frauduloase. Își introduc datele profesionale în aceste anuare profesionale și primesc facturi de 1000 de euro. Și aceste persoane în vârstă sunt terorizate de primirea acestor scrisori de amenințare din partea unor așa numiți reprezentanți juridici ai acestor firme. E vorba vorba de activități, de infracțiuni uh, și uh, companiile invită Uh, persoanele să își uh, furnizeze datele personale și aceste companii, aceste societăți editoare de anuare profesionale trebuie să fie uh, identificate, trebuie să fie condamnate. De aceea eu le spun celor din circumscripția mea să răspundă editorilor de anuare profesionale ca orice scrisori viitoare să-mi fie transmise mie și astfel vor fi identificați și trebuie neapărat să fie pedepsiți. Okay. Mulțumesc, domnule Stevenson. Domnul Taylor, din partea verzilor, un minut. Mulțumesc, Această moțiune este absolut necesară. Deși avem directiva din 2006, este clar că nu funcționează așa cum ar trebui. Companiile despre care am auzit există doar pentru a înșela uh, organizațiile care nu bănuiesc nimic. Și acest lucru este de neacceptat, mai ales având în vedere că uh, Uh, există și companii care au um, buget limitat, companii de mici dimensiuni. Se folosesc tactici de hărțuire, uh, cu, venind cu promisiuni uh, pe care le fac unor oameni care nu bănuiesc că este vorba de o înșelătoare. Mesajul este, dacă sună prea bine să fie adevărat, probabil că așa și este. Aceste companii sunt, acționează ca niște rechini și trebuie să fie opriți. Grupul nostru salută această rezoluție, a sosit la momentul potrivit și o vom sprijini, fiindcă cere Comisiei să solicite statelor membre să pună în aplicare în mod adecvat directiva. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Clark, din partea AFD. Un minut. I know the European știu, uh, cunosc foarte bine European City Guide și deși au avut uh, loc niște inițiative de închidere a acestei societăți, totuși continu- continuă să uh, lucreze. În um, Marea Britanie există o lege prin care se interzice utilizarea unor formule scrise foarte mic și care pot fi înșelătoare. Um, Însă, instituția responsabilă nu are o jurisdicție suficientă pentru a pedepsi uh, inițiativele de acest gen care au loc în celelalte state membre. Și atunci mă întreb de ce guvernul meu uh, nu poate să pedepsească acțiunile care au, au loc în propria noastră țară. Există Uniunea Europeană care a dus la uh, distrugerea frontierelor naționale uh, și care a lăsat uh, loc liber celor care utilizează um, artificii și scheme amenințătoare pentru a-i înfricoșa pe oameni. Mulțumesc foarte mult! Acum ceilalți uh, vorbitori înscriși, domnul Boulon, un minut jumătate. președinte, domnule comisar, stimați colegi, Situația anualelor uh, profesionale înșelătoare, așa zis gratuite, pot fi, poate fi rezumată în cifre. 440 de petiții au fost trimise la Parlamentul European. 50.000 de mii de IMM, de întreprinderi foarte mici au fost afectate și hărțuite ca să plătească. În medie 1000 de euro pe 3 ani pentru astfel de contracte. După cum a spus domnul Busutil, aceste cifre reflectă numai în parte suferința victimelor acestor înșelăciuni. E vorba de persoane care ajung să Uh, își pierd aproape întreprinderile din cauza incertitudinilor economice și a crizei. Haideți să ajutăm aceste întreprinderi care nu au uh, mijloacele umane și financiare să facă față înșelăciunilor. În primul rând, trebuie să eliminăm aceste înșelăciuni care ne fragilizează economia. Și pentru asta, domnule comisar, ar fi nevoie să se revizuiască directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă cât mai repede, ținându-se cont de toate înșelăciunile posibile prin publicitate. Apoi să se creeze o listă neagră acestor întreprinderi care să slujească drept referință pe principiul naming and shaming. Împreună cu autoritățile naționale de combatere a fraudei și cu întreprinderile victime, putem uh, să creăm un instrument simplu de prevenire. Și apoi trebuie să fie um, aplicate pedepse, să fie pedepsiți actorii acestui sistem, pentru că uh, amenziile sunt adesea mult mai mici decât banii câștigați de pe urma șelătoriilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gebhardt are acum cuvântul un minut. Uh, Herr Comisar, die Europäische Mulțumesc, domnule comisar. Comisia Europeană se preocupă de aceleași subiecte de care ne preocupăm și noi. Iată, foarte bine, dar deja au trecut mulți ani de când așteptăm să acționeze Comisia și să pună lucrurile în mișcare. Avem raportul domnului Busutil. Comisia pentru piața internă a tras atenția asupra acestei situații. Prin urmare, faceți ceva pentru a ajuta cetățenii europeni cetățenii europeni așteaptă acest ajutor din partea noastră și multe IMM-uri și companii de mici dimensiuni nu au mijloacele financiare pentru a se proteja împotriva acestor hărțuiri. Săptămâna trecută am primit o scrisoare în care eram întrebat cum să ne protejăm împotriva acestor înșelătorii. Micile companii nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru a uh, beneficia de serviciile unui avocat. Trebuie să acționăm acum pentru ca cetățenii europeni să fie scutiți de acest flagel. Mulțumesc, ați respectat timpul, doamna Stiller, acum un minut. Mulțumesc subiectul acestor uh, înșelăciuni, uh, victimele acestor înșelăciuni sunt în, general uh, întreprinderi mici. Și nu numai ele. Aceste întreprinderi mici sunt amenințate, sunt hărțuite pentru a plăti niște sume la care nu se așteptau. Însă, uh, victimele pot fi mult mai numeroase de atât și Uniunea Europeană trebuie să facă ceva pentru a le ajuta. Uniunea, Comisia Europeană are mesajul de a gândi întâi la scară mică, însă de foarte mulți ani ne confruntăm cu aceste fenomene și nu s-au întreprins niciun fel de acțiuni directe. Auzim uh, că au fost uh, făcute studii, au fost făcute sondaje, reuniuni, dar uh, aceste acțiuni nu au fost eficiente. Trebuie să acționăm acum și să nu mai așteptăm aceste înșelăciuni au și o um, parte transfrontalieră care le face mai greu de urmărit, însă Comisia trebuie să facă ceva pentru a sprijini aceste IMM-uri victime ale uh, anuarilor profesionale uh, înșelătoare. To. Mulțumesc. Un minut. Dom domnul Prendergast. Mulțumesc. Parlamentul European a primit sute de petiții din partea unor întreprinderi mici din întreaga Uniune Europeană victime ale acestor înșelătorii și au plătit taxe enorme, astfel suferind financiar. Sunt întreprinderi prea mici ca să își permită acțiuni în justiție de cele mai multe ori și uh, firmele care uh, creează înșelăciunile sunt de multe ori în alte state membre. Astfel se creează nesiguranță juridică. Nu se știe care este statutul juridic al contractelor încheiate cu firme din alte țări. Și sigur că înșelătoria este bazată pe această nesiguranță juridică. Comisia uh, are această directivă privind publicitatea înșelătoare și comparativă, însă trebuie să uh, acordăm atenție și transpunerii acestei directive de către statele membre ca să se clarifice dacă cetățenii beneficiază de protecție egală în Uniunea Europeană, pe întreg teritoriul ei. Pentru că faptul că aceste măsuri există în directivă nu înseamnă că sunt ușor de înțeles sau că sunt conforme între ele. Mulțumesc, doamna Rapti are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aceste practici comerciale frauduloase sunt uh, ușor de alimentat. Au găsit câteva portițe de scăpare în directivă și în regulamentul referitor la cooperarea între statele membre. Există două portițe de scăpare pe care le folosesc aceste edituri înșelătoare. Aveți sprijinul Parlamentului, domnule comisar, dar trebuie să acționați acum, repede, fiindcă timpul înseamnă bani. Și colegii deja au spus acest lucru. Au trecut deja trei ani, trei ani pe durata cărora aceste persoane, acești excroci, așa cum au spus mulți colegi cu care sunt de acord, au înșelat companii mici și mijlocii care Până la urmă sunt sufletul economiei europene, deci acționați și faceți-o repede. Mulțumesc, doamnei Rapi, ați respectat timpul care v-a fost alocat. Domnul Tarabela, un minut. Mulțumesc, domnule comisar. Într-adevăr, este primordial să vedem cum putem lupta, cum putem să ne asigurăm că directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă a fost transpusă în legislația statelor membre. Într-adevăr, însă, trebuie să vedem și uh, alte genuri de probleme care pot să se aplice unor altor tipuri de înșelăciuni transfrontaliere. Nu este normal ca din ce în ce mai mulți cetățeni să fie înșelați. Uh, victimele trebuie să poată să uh, aibă acces la niște căi de atac colective pentru a-și susține interesele. În al treilea rând, discuția actuală privind reforma regulamentelor alternative alternative, de litigi alternative ar trebui să prevadă niște dispoziții pentru rezolvarea acestor înșelăciuni. Domnule comisar, așteptăm niște măsuri concrete și rapide în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, trecem la procedura intervențiilor spontane. Un subiect foarte interesant, ca urmare avem multe cereri de luare de cuvânt, însă nu toți colegii vor putea să și vorbească pentru că nu avem suficient timp. 5 este numărul maxim, iar cei Domnul Kelly, pentru moment un minut. Mulțumesc. situația este exact cum au descris-o colegii mei și cunosc situația aceasta din circumscripția mea. O firmă numită City Guide a desfășurat acțiuni frauduloase țintind întreprinderi din această zonă. Și s-a cer, i s-a cerut uh, de către cea mai înaltă instanță să-și oprească uh, activitatea în 2001, instanța, o instanță din Catalonia, dar și instanțe din Belgia și din Regatul Unit. Însă uh, această firmă nu și-a încetat activitatea. deci trebuie să facem două lucruri. Să sporim nivelul de conștientizare al întreprinderilor din Europa, care să fie foarte vigilente și să nu cadă pradă acestor practici înșelătoare și, în al doilea rând, să ne asigurăm că legislația asigură că ele pot acționa în justiție și că uh, cei vinovați sunt puși în închisoare. Mulțumesc, doamna Roitova are cuvântul. Un minut. Mulțumesc. Stížností od podnikatelů, neziskových organizací, škol, charit, dokonce i státních institucí, které se staly oběťmi podvodu katalogových firm. Pod dojmem aktualizace údajů se upisují... Agenciile și companiile care cad victime acestor editori de anuare profesionale oferă așa numitele actualizări și pentru aceasta trebuie să plătească anumite sume. Activitățile sunt transfrontaliere și evident este nevoie de o soluție europeană. Comisia Europeană trebuie să acționeze în acest sens. În calitate de raportor am uh, prezentat o serie de soluții alternative și uh, comisia ar putea să treacă pe o listă neagră, de exemplu, firmele care se ocupă cu aceste practici înșelătoare. Avem nevoie de o soluție legislativă europeană robustă, dar avem nevoie de acum, de urgență și cer comisiei să aplice proceduri de urgență în acest sens, fiindcă cetățenii noștri au foarte mult de pierdut și cred că și Europol ar trebui să fie implicat. Mulțumesc, doamna Sanflova, un minut. Eh, necalele practici některých tzv. Eh, practicile înșelătoare ale anumitor eh, editori de anuare profesionale duc la probleme deosebit de grave. Ei încalcă legea și se bazează pe faptul că nu vor fi pedepsiți există și niște hotărâri judecătorești uh, absurde care nu au reușit să condamne aceste societăți. Ca urmare, mm, ele se bazează pe conștientizarea foarte slabă asupra acestui fenomen și pe căile insuficiente de atac acest gen de abordare a legislației uh, face ca autoritățile competente să nu intervină. Trebuie să ne asigurăm însă că victimele se pot bucura de o protecție îmbunătățită și mă întreb cum uh, acționează statele membre în acest sens, cum aplică directiva uh, privind publicitatea înșelătoare și comparativă, pentru că nu putem să rezolvăm problema fără o implicare activă a statelor membre, altfel petițiile vor fi din ce în ce mai numeroase. Mulțumesc foarte mult, domnul Schwab Schwab, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. PP-ul susține în mod deosebit necesitatea de a scăpa IMM-urile de acest flagel al anuarelor profesionale înșelătoare. Însă, domnule comisar, ați spus și pe bună dreptate că directiva din 2006 oferă o bază, un temei juridic care însă nu a fost uh, implementată așa cum ar fi trebuit în statele membre. Așadar, dat fiind caracterul transfrontalier al acestor practici, trebuie să fie extirpat răul de la rădăcină ca să se rezolve problema cât mai repede.

Da, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, este vorba de o problemă europeană. În toate țările ne confruntăm cu această problemă. Eu am fost informat cu privire la existența multor cazuri asemănătoare. Problema este că am abordat subiectul de mai multe ori. Avem directiva 114 din 2006, în 2008, am discutat subiectul la Comisia Petiții, în plenară și problema este departe de a fi soluționată. Din potrivă, capătă amploare. Am înțeles ce a spus domnul Oettinger la începutul intervenției, ați înțeles care este uh, problema și poate noul comisar are noi posibilități de a acționa. De aceea vă rog să treceți la fapte. Poate că problema apare neimportantă, însă Micile companii, companiile de familie sunt coloana vertebrală a economiilor noastre și dacă nu ajungem să aplicăm în mod uniform această directivă în întreaga Europa, pierderile vor continua să fie mari. Mulțumesc, iată aici am încheiat intervenția colegilor și acum domnul Oettinger din partea Comisiei. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc, în primul rând, pentru această asumare a poziției. Sunteți cu toții foarte angajați și sunteți cu toții de acord. Eu voi transmite acest lucru doamnei Reding și o voi încuraja să pregătească o comunicare până la sfârșitul anului cu privire la situația aceasta. După aceea va trebui să avem în vedere o revizuire a directivei. Trebuie să constatăm că directiva din 2006 a fost transpusă în statele membre. Așadar, nu există probleme de transpunere în legislația națională. Însă, atunci când există probleme la nivel transfrontalier, nu există întotdeauna o cooperare optimă între autoritățile din statele membre. În consecință, unii dintre autorii acestor escrocherii nu pot fi urmăriți în justiție. Mai este vorba și de uh, implementarea judiciară și penală, care ține de competența statelor membre. Statele membre trebuie să-i uh, urmărească în justiție pe autorii acestor fraude. În al treilea rând, directiva din 2006 vizează practici frauduloase referitoare la relațiile între întreprinderi și consumatori. Nu e vorba de o relație între întreprinderi. Așadar, această directivă ocrotește în primul rând cetățenii, persoanele particulare le apără de aceste fraude, însă nu apără cetățenii care au mici sau um, mici întreprinderi sau întreprinderi mijlocii sau care uh, lucrează ca independenți. Aceștia nu sunt protejați de aceste practici înșelătoare și frauduloase. Sfera de aplicare a directivei ar trebui extinsă la relațiile uh, dintre întreprinderi. Însă, acest aspect nu a fost dorit de majoritatea statelor membre atunci când a fost elaborată directiva. În primul rând, trebuie să ne concentrăm în această directivă. Este vorba de relația dintre autorii fraudei și cetățeni. La vremea respectivă nu s-a dorit să se reglementeze relațiile dintre întreprinderi. Comisia dorește să uh, avem o abordare foarte precaută și să evităm o uh, reexaminare de la zero Poate că, ținându-se cont de exemplele concrete menționate de dumneavoastră și date fiind abuzurile de care Comisia este conștientă, va fi posibil să se includă în directivă și cazurile de fraudă între întreprinderi. Trebuie să știți și că există unele state membre în care relația dintre întreprinderi și cetățeni este uh, reglementată în mod suficient. E vorba, e vorba de Belgia, Austria și Franța. Sunt uh, state membre, după cum ați spus și dumneavoastră, în care situația nu este reglementată suficient în legislația națională. Trebuie ca, uh, în termen de un an, aceste state membre să accepte uh, o reglementare europeană menită să îi protejeze pe cetățenii europeni. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Stimați colegi, am primit o propunere de rezoluție pentru încheierea acestei dezbateri de la Comisia PETI. Votul are loc astăzi la orele 12. Am încheiat